să fie de acord. Sunt de acord grupurile? Aveți obiecții? Aveți vreo obiecție? Pentru că avem nevoie de un acord politic pentru a depune o viziune revizuită. Deci, grupurile politice sunt de acord sau nu? Doamna Wikström. În numele grupului meu aș dori și eu să subscriu la ceea ce s-a propus cu un comentariu. Și anume, când ajungem la un acord, practic, acum ne dăm acordul și ca pe viitor să redeschidem discuții încheiate. Eu nu doresc să creăm acum un precedent și uh, să se poată în viitor pur și simplu să se redeschidă discuțiile. Am ajuns la o concluzie pe acest subiect, am lucrat de ani de zile la pachetul azil și acum când s-a finalizat să se întâmple așa ceva. Cred că în acest caz putem fi de acord, însă nu dăm un exemplu bun pentru viitor. Așadar, trebuie să respectăm acordul pe care îl avem și să nu îl mai redeschidem. Pentru că ne lasă un gust foarte prost acest lucru. Da, exact de aceea am și ales să discut cu dumneavoastră, de aceea v-am dat uh, șansa să vă exprimați obiecții personale. Nici mie nu-mi convine foarte mult cum s-a procedat, Sigur că cu toții ne bucurăm că în sfârșit s-a încheiat această negociere dificilă și îndelungată, însă nu așa trebuie să se procedeze, nu trebuie să creăm un precedent, dar haideți să încercăm să obținem un acord politic și să depunem o uh, viziune revizuită a considerentelor. Am ascultat avizul tehnic al serviciului juridic nu este un subiect tehnic, trebuie să fie o decizie politic să se de, de politică să se depună aceste amendamente. Domnul Engel, nu doriți să interveniți bine? Doamna Keller, v-am văzut că ați ridicat mâna. Mulțumesc! O susțin pe doamna Wikström în legătură cu acest subiect nu avem obiecții, însă, la modul general, credem că nu trebuie să se repete și poate că ar trebui să facem o declarație, să spunem că nu dorim așa ceva pe viitor. Bun, am notat. Cred că trebuie să mergem înainte, să facem depunerea acestor amendamente în plenară, să depunem o versiune revizuită a textului, care trebuie să fie semnată de mine și, deci, depunem amendamentul în urma acestui acord politic. Se pare că am ajuns la un acord politic acum, da? Doamna Guillaume? Domnule președinte, dezaprob net modul în care s-a desfășurat această dezbatere în ultima clipă, chiar acum când trebuie să trecem la vot. Și vreau să vă spun că, într-adevăr, dacă se poate obține un acord politic, vom uh, adera și noi la el, dar, după cum s-a spus, s-a lucrat foarte mult la acest subiect, discuțiile au fost foarte complicate, au existat și blocaje și mi se pare că acest gen de metodă de ultim moment e greu de acceptat. Așadar, haideți să facem ce trebuie să facem de data aceasta, dar eu doresc să nu se mai producă astfel de destabilizări în legătură cu acest pachet, care a necesitat discuții intense și a fost foarte dureros să ajungem la un acord. Bun, deci suntem de acord, avem un acord politic și așa vom și proceda. Vom prezenta amendamentul în plenară săptămâna viitoare. Bun. S-a făcut. Mulțumim, domnule reprezentant al serviciului juridic. Haideți să trecem la vot. Avem un vot electronic. Domnul Engel. Domnule președinte, mă scuzați că vă întrerup. Mi s-a spus că și la coordonatori s-a menționat uh, faptul că a avut loc o discuție a delegației Elene și nu am primit încă un raport. Am înțeles că trebuie să se discute acest lucru la următoarea reuniune liber. Am fost și eu în această delegație și, sincer, mi-ar plăcea să existe un raport înainte să se discute această uh, delegație. Deci v-aș ruga frumos, dacă nu se face un raport, să mai amânăm acest punct, pentru că până la urmă delegația a avut loc în septembrie. Și dacă mai amânăm, uh, nici nu contează așa de mult. Mulțumesc. S-a notat exact, de aceea am și tras de timp cu finalizarea reuniunii coordonatorilor, pentru că exact despre asta am discutat la final. Am notat ce ați spus, vom face acest lucru la începutul săptămânii viitoare. Chiar mâine, chiar mâine, îmi spune secretariatul. Secretariatul și-a luat angajamentul de a ne furniza mâine raportul referitor la delegația în Grecia. Se va face cât de repede, am notat. Haideți să trecem acum la vot, pentru că văd că deputații sunt pregătiți. Avem câteva dosare, haideți să votăm în timp util. We've got a couple of files here. The... Avem mai multe dosare. Primul, punctul 4, atacuri împotriva sistemelor informatice și abrogarea deciziei cadru a Consiliului. Raportor este doamna Monica Holmeier. Aș dori să vă reamintesc că este unul dintre dosarele care au făcut uh, obiectul deciziei de a îngheța o serie de dosare legate de decizia Schengen. Uh, cu toții știm acest lucru. Acum încercăm să mergem mai departe. Încercăm să respectăm procedura și organizăm un prim vot. Aș dori să vă reamintesc că, că e important să aveți cartela de vot cu dumneavoastră. Dacă toată lumea are lista de voturi, atunci putem începe. Amendamentul 129. Cine e pentru? Abțineri? Se adoptă. Acum votul final. Ceea ce înseamnă că trecem direct la puncta, pagina 9 a listei de vot. Vot electronic acum. S-a deschis votul. Now the vote is closed. 36 plus. de voturi pentru, 8 împotrivă, nicio abținere. Se adoptă, deci, și mulțumim doamnei Monica Holmeier pentru acest raport. Acum avem un al doilea raport amendament cu privire la modificarea codului frontierelor Schengen și a Convenției de punere în aplicare a acordului Schengen. Raportor este domnul Papa Nicolau. Doriți să iați cuvântul? Nu? Să luați cuvântul? Nu? Atunci trecem. Da, aș dori să mulțumesc raportorilor din umbră, secretariatului, reprezentanților Comisiei, Consiliului. Negocierea a mers foarte bine, a fost fructuoasă. Atunci putem trece la vot. Raportorul vă propune să votăm în bloc textul de compromis, amendamentul 82. Nu, se scuze președintele. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă? Ceea ce înseamnă că trecem acum la votul final. Vot electronic, verificare electronică, s-a deschis votul. S-a închis votul. 41 de voturi pentru, o abținere, două voturi împotrivă. Mulțumim domnului Papa Nicolau. Am uh, reușit, vă mulțumim tuturor. Acum trecem la dezbateri. Avem o dezbatere în comun, punctele 6 și 7, cu privire la, în primul rând, acordul dintre Uniunea Europeană și Republica Capului Verde, privind readmiterea persoanelor aflate în situație de ședere ilegală. Raportorul, raportor este doamna Maria Gabriel și punctul 7, acordul dintre Uniunea Europeană și Republica Capului Verde privind facilitarea eliberării vizelor de scurtă ședere pentru cetățenii Republicii Capului Verde și pentru cetățenii Uniunii Europene. Vom uh, examina proiectul de raport cu privire la cele două acorduri și întâi dăm cuvântul doamnei Gabriel. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, aș dori în primul rând să insist uh, asupra importanței celor două rapoarte, pentru că, pentru prima dată, în cadrul Parlamentului European, vom negocia un acord între o țară ACP și uh, Uniunea Europeană. Cei care mă cunosc știu că pentru mine Africa este foarte importantă și mă bucur de faptul că Parlamentul European va trebui să se exprime pe marginea unui uh, dosar precum încheierea unui uh, uh, acord între Uniunea Europeană și Capul Verde. Aș dori, în primul rând, să fac, să vă prezint foarte pe scurt relațiile dintre Republica Capului Verde și Uniunea Europeană. Uh, acordul de parteneriat, numit uh, acordul de la Cotonou, ACP Uniunea Europeană, reglementează relațiile noastre, precum și un uh, acord de parteneriat pentru mobilitate între Uniunea Europeană și Capul Verde. În acest uh, raport, uh, acord, uh, prin acest acord, Uniunea Europeană s-a angajat într-o politică care merge mai departe de relațiile tradiționale, cel care cumpără și cel care beneficiază și care are ca menire adâncirea relațiilor cu capul verde, promovarea bunei guvernanțe, a securității, a stabilității, a dezvoltării durabile și a luptei împotriva sărăciei. Încercăm de asemenea să ținem cont de componenta culturală și de uh, construirea societății cunoașterii și a informației. Să recunoaștem de asemenea că Republica Capului Verde e o țară democratică, stabilă, ca și Uniunea Europeană, e pentru uh, principii precum democrația, bună guvernanță, respectarea uh, drepturilor omului și a statului de drept. În 2007, Comisia a adoptat o uh, comunicare cu privire la relațiile între Uniunea Europeană și Capul Verde și în această comunicare Comisia recunoștea aceste relații tradiționale, istorice, puternice și speciale între cele două părți și care uh, erau însoțite și de valori uh, sociopolitice. De asemenea, trebuie să recunoaștem că uh, normele de guvernanță uh, din, acest, uh, din această țară sunt foarte ridicate și astfel sunt, uh, suntem încurajați să continuăm relațiile. Deci, în acest context, adâncirea relațiilor între Uniunea Europeană și Capul Verde uh, va contribui la îmbunătățirea sistemului justiției și la respectarea libertăților. Deci aș dori să spun că mai există două acorduri încheiate recent cu Capul Verde, unul în ce privește uh, facilitarea eliberării de vize de scurtă durată și apoi un al doilea acord cu privire la readmiterea persoanelor cu ședere ilegală. În ce mă privește în calitate de raportor, eu uh, sunt, mă bucur de încheierea acestor acorduri interdependente și paralele care ar trebui să intre în vigoare în același timp. Sunt uh, două acorduri care vor uh, muta uh, granițele spațiului de libertate, securitate și justiție, pentru că ele se vor muta în afara Uniunii Europene. Deci, iată, aceste acorduri sunt o etapă foarte importantă, un progres important în relațiile care ne leagă și, dincolo de încheierea acestor acorduri, trebuie să recunoaștem și importanța, importanța pe plan uh, politic și al procedurii. Încheierea acestor acorduri va fi un, un progres important și uh, un semnal puternic din partea Uniunii Europene. Aș dori de asemenea să insist asupra faptului că acest acord uh, prezintă și un interes regional foarte puternic și își aduc contribuția la eforturile depuse de Uniunea Europeană pentru a consolida cooperarea cu alte țări ACP. În ce privește capul verde, uh, acest acord reprezintă și un progres și o încurajare să adâncească relațiile cu Uniunea Europeană. Acum aș dori să mă refer uh, în mod specific la cele două acorduri. În primul rând, acordul uh, de facilitare a eliberării de viză de scurtă durată. Pe baza reciprocității, acordul va facilita eliberarea de viză de scurtă durată pentru cetățenii Uh, de, uh, din Uniunea Europeană. Deci e vorba de uh, vize de 82 de zile pentru o perioadă de 120 de zile. Se introduce o perioadă simplificată de vize cu intermultiple pe o durată de 5 ani pentru înalți oficiali, membri ai guvernului sau membri ai delegațiilor oficiale. Dar mai avem și o viză de un an pentru cercetători, jurnaliști și studenți, de exemplu. Uh, Apoi mai avem și vize cu intrări multiple, cu o durată de minim 2 ani și maxim uh, de 5 ani, care sunt eliberate cu condiția ca în cei doi ani dinainte de uh, solicitare, uh, solicitanții au folosit corespunzător o viză cu intermultiple pe durata de un an și că intenția și nevoile uh, călătorului nu Uh, se uh, limitează la o durată uh, precisă. Acordul propune și o exonerare a taxelor de viză pentru membrii delegațiilor oficiale, pentru copiii de mai, cu vârsta mai mică de 12 ani, pentru tinerii cu maximum 25 de ani care participă la seminare, la conferințe și de asemenea taxele de dosar pentru toți solicitanții pot fi maxim de 30 de euro. Prelungirea vizei va fi gratuită pentru cetățenii uh, Capului Verde și a Uniunii Europene care nu vor va avea posibilitatea să părăsească viza din motive de forță, uh, să părăsească țara din motive de forță majoră. Și de altfel, Uh, cetățenii care au un pașaport uh, diplomatic sau de serviciu nu vor trebui să plătească taxă de renoire, renoire sau uh, și cetățenii care și-au pierdut documentele de identitate sau ale căror documentele au fost furate în timpul șederii. Acum aș dori să mă refer la al doilea acord, acordul cu privire la readmiterea persoanelor cu ședere ilegală. Aici obligațiile de readmitere Uh, se fac în uh, baza principiului reciprocității totale. Aceste acorduri se aplică rezortisanților uh, țărilor, naționali, țărilor terțe și apatrizilor. De asemenea, resortisanții naționali pot să-și aducă și familia, soțul, soția, copiii minori, celibatari. De asemenea, orice cerere de readmitere trebuie să se facă în scris și, de asemenea, trebuie să se poată dovedi naționalitatea. Această decizie de readmitere a resortesanților țărilor terțe și a patrizilor trebuie să se facă pe lângă autoritățile competente uh, în timpul a două zile lucrătoare, dacă se lucrează în conformitate cu procedura uh, de urgență și în 8 zile dacă se aplică procedura obișnuită. De asemenea, trebuie să mai subliniem că acordul cu privire la readmiterea persoanelor cu ședere ilegală conține părți Uh, consacrate operațiunilor de tranzit, uh, regulilor în vigoare în ce privește protecția uh, datelor și, de asemenea, respectarea obligațiilor internaționale și a directivelor în vigoare în Europeană pentru ambele acorduri se ține cont de situația specială a Danemarcei, a Regatului Unit și a Irlandei în considerentele acordurilor încheiate și în două anexe comune la aceste acorduri. Situația Norvegiei, Islandei, a Elveției și a Liechtensteinului e diferită. Uh, uh, uh, se vorbește despre situația lor în declarația comună anexată acordului. Și, în fine, aș dori să Uh, vă mai împărtășesc câteva recomandări înainte să ajung la concluzii. În primul rând, mi-aș dori uh, ca Parlamentul European să fie implicat și informat în ceea ce privește deschiderea și starea negocierilor în vederea încheierii acestor acorduri. Și astfel aș recomanda ca Parlamentul European nu numai să verifice uh, respectarea punerii în aplicare acestor acorduri, ci și să participe la ceea ce am uh, numit uh, până acum structura care urmează după punerea în aplicare, comitetul mixt sau de gestiune. Și aici aș dori să vă atrag uh, atenția asupra faptului și încurajez și Comisia Europeană pe termen mediu sau lung să revizuiască alcătuirea comitetului mixt pentru verificarea punerii în aplicare a acordurilor ulterioare. Și altfel, astfel aș dori să rog Comisia Europeană să informeze Parlamentul European în legătură cu toate etapele de punere în aplicare a acordului în baza principiului cooperării bune între instituții. Deci, în concluzie, aș dori să spun că îmi exprim sprijinul uh, pe lângă, uh, deci rog pe uh, colegii de la LIBE să sprijine punerea în aplicare sau votarea acestui acord. Mulțumim foarte mult, uh, doamna Maria Gabriel. Acum uh, au cuvântul uh, raportorii din umbră, doamna Zanoca, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Iată, încă o dată, un pachet de două acorduri. În primul rând, un acord cu privire la facilitarea eliberării de vize de scurtă durată și readmiterea persoanelor cu ședere ilegală. Sigur că nu ne obligă nimeni să uh, tratăm uh, concomitent uh, aceste acorduri și să le încheiem uh, simultan și aș dori încă o dată să repet poziția verzilor, respectiv că noi nu suntem pentru astfel de o abordare. Și mai ales în acest caz specific, noi ne opunem acordului uh, cu privire la readmiterea persoanelor. Aș dori să vă reamintesc că Republica Capului Verde nu, face, nu e parte la Convenția uh, ONU din 1951 cu privire la statutul refugiaților și în aceste împrejurări nu cred că este potrivit ca noi, ca instituție democratică, să sprijinim acest acord de readmitere cu această țară. Deci, sprijinim acordul referitor la facilitarea eliberării de vize de scurtă durată, dar uh, nu acordul de readmitere a persoanelor. Bineînțeles că uh, îi mulțumesc uh, doamnei raportor pentru eforturile depuse în ciuda dezacordurilor noastre pe marginea acestor rapoarte. Mulțumesc! Comisia sau președinția poate doresc să intervină în dezbatere? Poate comisia dorește să facă câteva observații? Vă rog, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. În numele Comisiei aș dori să mulțumesc uh, raportoarei pentru sprijinul masiv pe care îl uh, acordă uh, încheierii acestor două acorduri care merg mână în mână. Intrarea în vigoare a acestor acorduri vor va reprezenta un alt progres foarte important în relațiile deja foarte strânse între Capul Verde și Uniunea Europeană. Astfel uh, se va spori mobilitatea și schimburile de persoane, care reprezintă o uh, chestiune foarte importantă pentru Parlament. În ce privește sugestia raportoarei, în ce privește alcătuirea Comisiei uh, Comune și uh, acordul de facilitări eliberare de viză, aș dori să fac o observație. Sigur că suntem uh, dispuși să analizăm această sugestie, dar până la urmă intervine și problema echilibrului interinstituțional care trebuie respectat. Ceea ce este foarte clar, Comisia oricum va continue să informeze și să asocieze Parlamentul European la negocierile în curs și uh, rezultatele uh, acordurilor după ce ele vor fi intrate în vigoare. Am abordat acest aspect. Uh, noi am participat la o dezbatere generală cu privire la uh, acordurile de facilitare a eliberării de viză. Trebuie să repetăm acest lucru și împreună cu serviciul juridic vom încerca să vedem dacă Parlamentul European poate fi asociat sau poate fi invitat la reuniunile comisiilor comune uh, când se vor nego negocia aceste acorduri de facilitare a eliberării de viză în legătură cu cealaltă observație, îi dau cuvântul colegului meu legat de readmiterea persoanelor cu ședere ilegală. Ați terminat? Cu permisiunea dumneavoastră, aș dori să mă refer la acordul cu privire la readmiterea persoanelor. Câteva observații succinte. Legătura între cele două acorduri. Da, Într-adevăr, uh, s-a uh, optat pentru această metodă uh, și în, cap, în cazul capului verde, dar aș dori să vă reamintesc că intrarea în vigoare a acordului de facilitare a eliberării de vize depinde de acordul de readmitere a persoanelor cu ședere ilegală. Deci dacă al doilea acord nu este ratificat sau nu intră în vigoare, atunci și intrarea în vigoare a primului acord cu privire la facilitarea eliberării de viză uh, Uh, se va opri. Apoi, ratificarea Convenției de la Geneva de către Capul Verde. Uh, Capul Verde a, e parte la protocol din 1967 și deci a adoptat Convenția în 1997 ceea ce înseamnă că uh, respectă obligațiile internaționale cu privire la principiul nereturnării persoanelor cu ședere ilegale. Dorește cineva să ia cuvântul? Vă rog, reprezentantul președinției. Thank you, Chairman. Uh, I'll be very... Mulțumesc. Foarte pe scurt. Vreau să spun în numele președinției Consiliului că salutăm aceste acorduri și suntem în asentimentul celor spuse numai ce de comisie. Este important să discutăm asta într-un pachet. Asta ce ne-am dorit dintotdeauna ca ambele aspecte să fie discutate împreună, în bloc. Sunt lucruri foarte importante atât pentru Uniunea Europeană cât și pentru Capul Verde, așa cum a spus și raportorul, și pentru țările ACP, pentru că știm bine că multe țări ACP au astfel de acorduri cu UE. Deci aceste acorduri, după cum vă spuneam, noi le susținem. Doamna Gabriel, pentru concluzii. Da, mulțumesc doamnei Zdanoca Comisiei și Consiliului pentru că au reacționat, pentru că ne-au împărtășit pozițiile lor. Pe de altă parte, domnule președinte, mi-aș dori să știu mai multe despre termenele sau termenul fixat. E important să știm acum care este procedura efectiv pentru ca acești colegi, să, colegii noștri să poată să știe când și cum să depună amendamentele, ce amendamente se pot depune. Sunt lucruri care trebuie să fie știute, domnul Lopez Aghia. Da, termenul pentru depunerea amendamentelor, 13 iunie, numai amendamente procedurale sunt admise. Votul se poate să aibă loc astfel pe 8 sau 9 iulie. Deci, reamintesc, pe 13 iunie 13 iunie avem termenul pentru amendamentele procedurale. Vă mulțumesc foarte mult pentru discuția la care ați participat în legătură cu acordurile cu capul verde. Acum putem să trecem la punctul 8. Supravegherea frontierelor maritime externe în contextul cooperării operative coordonate de Agenția Europeană pentru gestionarea cooperării operative, Frontex, și statele membre. Carlos Coelho este raportor și să nu uităm că acest subiect a fost discutat uh, acum câțiva ani în urmă. Comisia venise cu niște linii directive în ceea ce privește această cooperare și comitologia aferentă. Parlamentul a replicat spunând că nu e vorba aici de comitologie. Așadar, s-a pus o întrebare și a fost adus acest subiect chiar în fața cărții, Curții Europene de Justiție. Și s-a dat câștig de cauză Parlamentului. Comisia a făcut o propunere spunând că e vorba de asta dată de o procedură legislativă ordinară. Vom vedea, deci, și vom asculta în legătură cu acest raport din partea raportorului domnul Coelho. Și apoi, bineînțeles, vom avea o discut discuție. Domnule Coelho, vă rog frumos. Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum a spus și dumneavoastră, am registrat în fața Curții de Justiție o victorie noi, Parlamentul European, față de Comisie. Deci Curtea de Justiție ne-a dat dreptate nouă Parlamentului European anulând, practic, hotărârea Consiliului. Acum Comisia vine cu un regulament care să înlocuiască respectiva decizie. Efectele însă deciziei rămân în vigoare până când regulamentul va înlocui decizia. De asemenea, s-a stabilit un termen S-a vorbit despre un termen rezonabil pentru această înlocuire. Nu s-a spus exact care să fie acest termen rezonabil, însă procedura ar trebui să meargă rapid, aceasta este dorința, astfel încât regulamentul să înlocuiască cât mai curând posibil această decizie anulată, care deocamdată rămâne în vigoare. Cu toții recunoaștem că există diferențe mari între diferitele state membre în ce privește interpretarea dreptului maritim internațional. Asta înseamnă că avem o incertitudine care poate să afecteze eficacitatea coordonării de către Frontex a acestei supravegheri a frontierilor maritime și statele membre nu sunt incitate să participe suficient, inclusiv în ce privește resursele materiale sau financiare la aceste eforturi. Și asta poate chiar să compromită acea solidaritate atât de necesară în uh, privința supravegherii frotelor maritime externe. Pentru toate aceste motive, cred că veți fi de acord cu mine că avem nevoie de reguli și norme clare în această materie E nevoie așadar de operațiuni efective, coordonate efectiv de Frontex. Însă aș spune ca și paranteză că agenția Frontex s-a dovedit o valoare pentru statele membre. Dacă este să ne uităm la rezultatele obținute și prezentate la ultimul raport Schengen de luna trecută, putem să vedem că s-au făcut progrese. Asta este clar. Cât privește acum fondul propunerii de la Comisie, cred că este vorba de o propunere echilibrată, care include acele uh, norme din decizia Consiliului, e vorba de același domeniu de aplicare acoperit în ceea ce privește deci această coordonare comună a supravegherii, însă se merge încă și mai departe, vreau să subliniez asta. Și anume, să se garanteze că există o supraveghere adecvată a trecerilor frontierelor externe, să nu existe aceste treceri ilegale. Regulamentul clarifică, practic, conceptul de supraveghere a frontierelor și Asta nu înseamnă numai împiedicarea trecerilor ilegale, ci merge mai departe propunând uh, interceptarea celor care uh, trec frontierele maritime, dar și salvarea celor care sunt în pericol atunci când o fac, respectându-se obligațiile internaționale. Regulamentul este mai complet, uh, mai precis când vine vorba și de drepturile fundamentale extinde așadar gama de măsuri legate de căutare și salvare și explicitează situațiile care pot fi acoperite la acest capitol căutare și salvare. Search and Rescue, de asemenea, se aduc uh, garanții procedurale, în sensul că cei care sunt interceptați sau salvați au drepturile respectate. Domnule președinte, o să mă opresc aici deocamdată, spunându-vă că trebuie să ne implicăm pe deplin în această procedură și să se meargă foarte repede. Ne dorim ca acest regulament să fie aprobat cât se poate de repede, ca să se înlocuiască decizia care deocamdată rămâne în picioare. E vorba deci de o perioadă de tranziție. Eu voi face, în perspectiva raportorului, aceste eforturi, în sensul că îmi doresc și eu să se ajungă la un acord până la sfârșitul acestui an. Cer și raportorilor din umbră să mă ajute să ne menținem în limitele acestui calendar destul de strict. Însă mi-e teamă că dacă nu reușim să facem asta până la sfârșitul anului și cum ne așteaptă o campanie electorală pentru legile europene de anul viitor, s-ar putea să nu, putem putem să încheiem această procedură în limitele propuse. Să nu uităm însă că această decizie anulată poate chiar să rămână în vigoare dacă nu facem altceva. Domnul președinte, da, e foarte bine că subliniați acest subiect al timpului, pentru că, da, vă doriți să aveți un raport, un proiect de raport la plenară, poate chiar în următoarele săptămâni. Și este foarte bine că ne spuneți și subliniați acest lucru și așa că dau cuvântul și comisiei pentru a-și aduce contribuția. Mulțumesc, domnule președinte, o să fiu succint. Pe scurt, încercăm să mergem cât mai rapid posibil. Am venit cu o propunere. După hotărârea Curții de Justiție ne-am consultat cu Consiliul, cu Parlamentul, dar și cu Frontexul pentru a trage învățămintele și, bineînțeles, pentru a include cât mai multe idei și schimbări în acest regulament. Pe scurt, obiectivele sunt menținute față de decizie, și anume un uh, grad înalt de eficiență a operațiunilor de la frontierele maritime, încurajarea cât mai intensă a cât mai multor state membre la aceste operațiuni în spiritul solidarității și, nu în ultimul rând, o înaltă protecție a drepturilor fundamentale cu un cadru juridic adecvat aplicat acestor operațiuni. Deci, vedeți că am menținut cadrul, dar și domeniul de aplicare. E vorba de operațiuni coordonate de Frontex la granițele maritime externe. Acum însă am schimbat tipul de act legislativ, avem un regulament. Deci vorbim o schimbare de formă și diferența principală este că vechea decizie a Consiliului avea două părți, o parte constrângătoare sau obligatorie și una neobligatorie și acum avem o situație în care toate normele conținute în regulament sunt constrângătoare obligatorii, pe fond aș sublinia câteva elemente principale. În primul rând, am încercat să spunem mai multe despre un aspect legat de jurisprudența Curții de Justiție care vizează direct uh, respectarea Uh, drepturilor uh, persoanelor interceptate pe mare, pentru ca să fie foarte clar care sunt procedurile. De asemenea, am adus amănunte suplimentare în ceea ce privește diferitele faze ale operațiunilor de căutare și salvare, atât pentru a respecta mai bine legislația internațională, cât și pentru a explicita și mai bine cum se pot aplica aceste principii în practică, ca să știm exact cum se procedează cu aceste operațiuni de căutare, de salvare și că toate statele membre să aibă aceeași abordare. În sfârșit, în ceea ce privește debarcarea, am încercat să flexibilizăm puțin regulile în sensul că, pe de-o parte, ne-am dorit să mergem, bineînțeles, pe respectarea deplină a dreptului maritim internațional, pe de altă parte, să atragem atenția statelor membre că trebuie să coopereze, coopereze în mod obligatoriu între ele, dar și cu centrele de salvare și asta cât se poate posibil în ceea ce privește debarcarea migranților, pentru ca aceștia să poată să fie aduși la adăpost. De asemenea, pot să spun că salutăm angajamentul raportorului pentru o rezolvare rapidă acestei situații. Dorim ca și Consiliul să înțeleagă acest mesaj. Este vorba de o prioritate. E vorba de înlocuirea unui instrument cu unul nou și asta de dragul clarității juridice. Mulțumesc. Președinția? Domnule Doaier. Mulțumesc. Bună ziua, domnule președinte. Vorbesc din nou, o să fiu foarte subcint. Sunt de acord cu ce a spus raportorul în ceea ce privește o rezolvare rapidă a acestui dosar. Pentru noi e vorba de o măsură prioritară și ideea că trebuie să facem asta într-un timp de rezonabil este o idee împărtășită. În ceea ce privește detaliile și conținutul procedurii acestei propuneri, Comisia v-a prezentat foarte bine. În orice caz, la Schifa se va prezenta acest dosar la grupul de lucru uh, frontiere și la Schifa se vor discuta în paralel aceste lucruri. Este o prioritate, vă spunem, însă se sfârșește președinția irlandeză, știți bine, și atunci, în iulie, când va prelua Lituania președinția, ne dorim ca ei imediat să preia asta ca o prioritate. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Am... Doamna Keller. Thanks a lot. Uh... Mulțumesc foarte mult, mulțumesc și raportorului. Și cu siguranță ne dorim să ne asigurăm să ne asigurăm că totul se rezolvă cât mai repede. Mulțumesc și Comisiei pentru că a venit cu această propunere. Cred că, mai ales în ceea ce privește prevederile de drepturile omului, acestea sunt foarte pozitive în această propunere. Am niște întrebări pe text. Stați puțin. Dacă ne uităm la pagina 5, textul final, acolo unde spuneți că trebuie să fie informați cetățenii cu privire la locul de debarcare și că trebuie să li se dea șansa să se exprime cu privire la natura debarcării Asta se spune în text. Eu vreau să știu ce se întâmplă în cazul în care cetățenii au obiecții la debarcare, pentru că se spune că trebuie să li se ceară părerea, dar vreau să știu ce se întâmplă dacă ei chiar au obiecții. Și mai departe, stați să mă uit în text. La articolul 4, alineatul 3... Din nou este același lucru, deci li se dă șansa să își exprime opiniile și motivele. Eu mă întreb cât, cum se definește această șansă, această oportunitate, pentru că ce înseamnă? Înseamnă că trebuie să aștepți să spună cineva ceva sau să întrebi activ. Deci aș dori să se precizeze aici. La alineatul 4 se vorbește despre cazurile specifice ale copiilor, într-adevăr este o prevedere foarte importantă, însă termenul address poate însemna aici și altceva, deci aș dori să fie mai precisă exprimarea. La articolul 7, alineatul 1C, sunt aici niște formulări se spune nu sunt autorizate sau nu pot fi autorizate pe teritoriul Europei. Și tot la articolul 7 și sunt mai multe fragmente, există aici niște diferențe, se spune unor că dacă există motive rezonabile să se suspecteze că nava este și așa și pe dincolo. Și mai departe se spune dacă există o suspiciune rezonabilă. Mă întreb care este motivul, care este diferența dintre aceste două formulări. Mai există și articolul 9, alineatul 9. Centrele de coordonare a salvării trebuie să fie contactate. Ă, bine, dar contactat, a contacta poate să însemne foarte mult. Poate să se trimită semnale sau alte lucruri. Nu știu exact ce înseamnă aici acest lucru. Nu ar trebui să ne asigurăm cumva că există o standardizare a informației? Și cred că acestea sunt toate întrebările mele la text. Mulțumesc! Înainte de a da cuvântul comisiei ca să vă răspundă la întrebări, vă rog. Am văzut și că doamna Wikström vrea să intervină. Mulțumesc foarte mult în numele grupului ALDE. Trebuie să vă spun că mă bucur foarte mult că am șansa de a lucra cu domnul Coelio pe acest raport și salut propunerea sa. Am văzut cazuri oribile în ultimii ani și le vedem în continuare. Sunt situații în care oamenii se înneacă în Marea Mediterană când încearcă să fugă, să vină spre Europa. Cred că este o rușine și un eșec pentru noi toți. Este oribil, este tragic să vedem că oamenii sunt atât de disperați încât uh, uh intră în bărci uh, complet lipsite de siguranță și este cu atât mai grav atunci când constatăm că gardele de coastă ale statelor membre au descoperit bărcile respective, dar nu au făcut nimic ca să salveze viețile pasagerilor. Cred că trebuie să fim cu toții foarte atenți la raportul Consiliului Europei și anume ă, cel numit Viețile pierdute în Mediterană din 2012. Acolo ni se dau exemple clare de ambarcațiuni o embarcațiune, de exemplu, în care erau 62 de persoane care au murit. Și este foarte interesant că persoanele ar fi putut fi salvate, pentru că semnalele uh, lor au fost observate și trecute cu vederea de bărci de pescuit și de elicoptere militare și de o navă militară de care era pe mare, nu departe de locul embarcațiunii respective. Mă așteptam la mai mult din partea noastră în acest domeniu. Este o problemă faptul că avem reguli diferite și chiar reguli divergente între statele membre în privința operațiunilor maritime, însă cred că atunci când sunt în pericol vieți omenești, trebuie să fie posibil să fie depășite dificultățile. Din păcate, până acum nu s-a întâmplat așa. De aceea, e bine că ne ocupăm de subiect și nu e în niciun caz prea devreme. vreme Trebuie să dăm dovadă de un foarte mare angajament în acest sens ca să găsim o soluție. Avem reguli de coordonare în acest uh, domeniu. Regulile trebuie să fie absolut clare pentru toată lumea și nu trebuie să existe niciun fel de dubiu cu privire la cine este responsabil și ce trebuie făcut în astfel de situații de urgență. După cum am stabilit când am acordat un nou mandat agenției Frontex, toate activitățile agenției trebuie să fie urmărite îndeaproape din perspectiva drepturilor omului și activitățile trebuie să fie chiar încheiate dacă se consideră că sunt periclitate vieți omenești. Nu pot să uit cât de mult ne-am luptat ca să introducem această formulare în text. Acum că există, trebuie aplicată. Cred că agenția are un rol de jucat, mai ales pentru că statele membre s-au dovedit uh, incapabile să-și asume răspunderea. Așadar, situația din Mediterană este una foarte specială și cred că avem nevoie de o abordare comună a Uniunii Europene ca să ne ocupăm de ea și să nu o lăsăm pe seama statelor membre din regiune. Nu doresc să intru în detalii, cu toate acestea aș menționa câteva preocupări. În primul rând, trebuie să se clarifice faptul că principiul de non-refoulement acoperă pe toată lumea, nu doar pe refugiați și pe cei care depun cereri de azil. Acest principiu trebuie respectat în permanență. Apoi, trebuie să fie clar că atunci când nu poate avea loc un transfer pentru că situația este riscantă, și aici citez noul articol 3.2 din noul regulament de la Dublin și de acela m-am ocupat tot eu timp de foarte multe luni. Acestea se referă și la state terțe și la state din Uniunea Europeană. Apoi, o evaluare a necesităților de protecție ale persoanelor nu, pot, nu se pot face la bordul navelor, iar debarcările nu se pot face acolo unde uh, se riscă ca drepturile fundamentale ale persoanelor respective să fie încălcate. Această propunere a fost foarte mult întârziată din diverse motive și de aceea mă preocupă zvonurile cum că Consiliul și viitoarea președinție nu au o agendă ambițioasă referitoare la acest dosar. Sper că nu e adevărat și subliniez necesitatea de a face progrese în acest dosar și sper sincer că președinția lituaniană și Consiliul vor prelua acest dosar și că uh, îi vor acorda prioritate în perioada ce le mai rămâne la dispoziție, ca să ne asigurăm că facem progrese în interesul nostru al tuturor și în, uh, din dorința de a proteja credibilitatea Uniunii Europene. Vă mulțumesc! Bun, și acum Comisia, haideți să vedem uh, ce răspunsuri dă Comisia la aceste întrebări? Mulțumesc, mulțumesc pentru aceste întrebări. La modul general, o remarcă pe care trebuia să o spun poate de la început, după cum a spus și doamna Wikström, e foarte important ca această uh, propunere să fie privită în contextul noului regulament Frontex și garantarea drepturilor fundamentale care apar în ultima versiune modificată a respectivului regulament. Cele două texte se completează și asigură un cadru juridic de plin. Ma, apoi, trecând la întrebări, articolul 4 și cum se uh, practică uh, în realitate principiul de non-refoulement. Cred că genul de întrebare pe care o poate formula cineva care a fost uh, Uh, cules de pe mare trebuie să fie uh, luat în calcul atunci când statele membre analizează dacă s-a încălcat sau nu s-a încălcat principiul respectiv. Deci e foarte important. În al doilea rând se face referire la faptul că persoanele uh, găsite trebuie să aibă șansa de a se exprima. Deci e nevoie aici de o abordare proactivă a statelor membre. Nu trebuie doar să fii disponibil în caz că cineva dorește să spună ceva, ci să analizeze circunstanțele persoanei respective. Sigur că în acest domeniu uneori poate să fie foarte dificil în practică să faci așa ceva când ești la bord, pe mare, în larg și circumstanțele sunt dificile. Însă, la baza acestui articol stă ideea că dacă nu e posibil să se facă evaluarea respectivă, nu se poate trece la debarcarea într-un stat terț. Statul membru trebuie să se asigure că nu se riscă încălcarea principiului de non-refoulement. Apoi, referirea la alinatul cu nevoile speciale, e destul de greu aici, ca să fiu sincer, să dăm exemple concrete foarte practice pentru fiecare caz acoperit. Alineatul se referă la o gamă largă de situații și de persoane. Ca exemplu, ne putem gândi că foarte multe persoane ar fi salvate, poate 50 de persoane, și că 5-6 dintre aceste persoane intră în aceste categorii sau au nevoie de îngrijiri medicale de urgență. Statul membru vizat trebuie să se asigure că cele cinci persoane pot fi preluate imediat cu un elicopter sau ceva de genul acesta și să fie transferate imediat pentru a putea beneficia de îngrijiri, iar transportul celorlalte persoane, evident, va dura mai mult pentru că se va face cu o navă. Deci, la astfel de situații ne referim. Trebuie să ne asigurăm că statele membre acordă atenție acestor situații, dar e greu să precizăm mai concret pentru că Posibilitățile sunt nenumărate și foarte multe persoane sunt vizate de acest articol. La articolul 7 ați văzut bine, într-adevăr acel R trebuie să fie șters. Apoi, dacă există o diferență între reasonably suspect și reasonable suspicion, nu, e, înseamnă același lucru. Și ultima întrebare, dacă mi-am notat eu bine, se referă la contactul cu centrele de coordonare a salvării. Se presupune că un centru va răspunde, că va reacționa la uh, semnalele vasului respectiv și că va transmite instrucțiuni privind coordonarea situației, inclusiv în cazul unei viitoare debarcări. Sper că am reușit să acopăr majoritatea întrebărilor, dacă nu vă stau la dispoziție. Mulțumesc comisiei. Dacă nu mai sunt comentarii, haideți să dăm din nou cuvântul raportorului, domnul Coelio, care ne va prezenta un document de lucru în următoarele săptămâni. Vă rog. Mulțumesc, doresc să mulțumesc comisiei pentru răspunsuri și mulțumesc și colegilor raportori din umbră și doresc să subliniez în principal faptul că toți raportorii din umbră care au luat cuvântul pot acționa rapid în această procedură și cred că ne putem lua cu toții angajamentul să uh, fim rapizi pentru că trebuie înlocuită decizia Consiliului și știm că până când nu va fi abordat regulamentul, decizia va uh, sta în așteptare. Dacă ne mișcăm repede, vom putea reuși să înlocuim decizia. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Asta e tot, asta e tot la acest punct. A fost doar o discuție pregătitoare pentru documentul de lucru ce va fi prezentat de raportor. Și să știți că următorul punct, care este unul foarte important, se referă la o chestiune din Ungaria, este prevăzut pentru 11.45, mai avem o jumătate de oră până atunci și v-aș sugera, acum că ne-am am reușit să fim înainte de program, să luăm o pauză de o jumătate de oră. Doamna Keller, voiam să vă spun că Rui e pe drum, va ajunge imediat. I, I, I, I, I suggested... Oricum, dacă nu vă deranjează, doamnă Keller, eu aș sugera să-i așteptăm și pe deputații care sunt vizați, care dor, ar dori să participe și care știu că discuția va avea loc la 11.45 și să mergem la o cafea jumătate de oră, nu? Mulțumesc! Ne-am așezat bine. Începem acum cu punctul 9, așa cum uh, era prevăzut. E vorba de situația drepturilor fundamentale din Ungaria. Colegul nostru, Rui Tavares, ne va prezenta amendamentele la proiectul de raport. Nici mai mult, nici mai puțin decât 551 de amendamente au fost înaintate. Îi dăm cuvântul întâi domnului Tavares și apoi după aceea vom organiza o dezbatere, pentru că ne aflăm chiar la începutul procedurii. Vă rog, domnule Tavares. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Foarte, foarte pe scurt, pe cât se poate, uh, o să încerc să vă prezint situația. E mai mult de, avem mai mult de 500 de amendamente. Uh, multe dintre ele însă se repetă, deci numărul efectiv de amendamente este mai mic. Aș dori să mulțumesc tuturor colegilor pentru contribuție și Vom urma procedura obișnuită, vom încerca să ajungem la amendamente de compromis, compromis să inserăm aceste compromisuri în text și apoi să facem o listă de vot. Uh, am primit și contribuții din partea guvernului din Ungaria. Uh, pentru a schimba în mod semnificativ raportul, le-am inserat, am, deși am primit document din partea uh, guvernului din Ungaria. S-a vorbit foarte mult despre uh, acest raport și apoi societatea civilă, instituțiile din societatea civilă au uh, încercat să-și aducă contribuția prin uh, amendamente sau comentarii la comentariile guvernului mai uh, aprofundate decât ale guvernului, dar în ce privește partea empirică a raportului, partea propriu-zisă, cred, cred că raportul a trecut uh, testul uh, validării de către părți terțe. de mai bine de uh, un an uh, de zile ne-am ocupat de documentul uh, de lucru și cred că el a trecut încă o dată testul foarte bine. După cum știți, toți cei care s-au ocupat de acest dosar din Ungaria. Uh, e vorba de o schimbare radicală, majoră a peisajului juridic. Uh, au intervenit și alte elemente în acest ultim an. Aș dori să menționez uh, o parte din aceste elemente pentru că s-ar putea să le abordăm în dezbaterea cu privire la amendamentele de compromis. E vorba de noua lege cu privire la securitatea națională. Dacă uh, am fost bine informat și folosesc această uh, ocazie pentru a cere guvernului din Ungaria să traducă această lege. În orice caz, această lege uh, ar avea ca și consecință fapte, faptul că uh, persoane la nivel înalt, uh, judecători, uh, uh procurori, uh, diplomați uh, și uh, șefi de agenții uh, ale statului ar urma să fie supravegheați uh, cu o perioadă de două ori uh, a 30 de zile pe an, de exemplu, li se vor uh, intercepta comunicările telefonice și e mail și de asemenea și cei care depun candidatura la astfel de posturi vor fi, vor face obiectul urmăririi o, timp de o lună, dacă nu mă înșel. Știu că viceprocurorul general a spus că are Uh, îngrijorări, preocupări în legătură cu această uh, lege. Ea a fost deja uh, votată de Parlament, dar aștept traducerea oficială a legii pentru că se pun probleme atât de protecția vieții private, cât și probleme legate de separarea puterii în stat între puterea executivă și judiciară, pentru că s-ar putea ca oamenii să poată să fie concediați, dar încă o dată trebuie să vedem, uh, să uh, analizăm problema compensațiilor uh, acordate persoanelor care urmează să fie concediate în baza acestei legi. Acum, însă, pentru a mă referi la amendamente, avem două tipuri de amendamente, amendamente de precizare și amendamente de completare la raport unele dintre amendamente nu schimbă uh, pe fond foarte mult raportul, ci precizează anumite aspecte din raport. Chiar eu am înaintat uh, astfel de amendamente, de exemplu, uh, uh, procesul constituțional din Parlament, nu uh, cel din societate care uh, se face prin consultare civilă, cel din Parlament a necesitat uh, o lună, 35 de zile, uh, deci fondul, conținutul nu se schimbă foarte mult prin aceste amendamente, dar mai avem și amendamente de eliminare și aș dori să știu care este poziția colegilor și justificarea acestor uh, suprimări, pentru că în anumite situații cred că astfel de eliminări nu respectă tot ce am făcut la comisia noastră până acum. De exemplu, se propune eliminarea la considerentul P a unei chestiuni uh, banale, necontroversate. Valorile comune din articolul 2 din Tratatul Uniunii Europeană și menționate în preambul la tratate și la Carta Drepturilor Fundamentale și care uh, e nevoie de o separare a puterilor între instituțiile independente pe baza unui sistem uh, de verificări corect uh, Uh, și uh, se vorbește despre principii precum respectarea egalității, respectarea procesului uh, democratic, certitudine juridică, un sistem puternic al democrației reprezentative și așa mai departe. Nu prea înțeleg de ce cineva ar vrea să scoatem acest, această teză din text sunt declarații uh, banale, tipice, pe care le facem la comisia noastră. Uh, câteodată la comisia AFET sau la comisia uh, juridică facem afirmații și mai puternice cu privire la stărți terțe, state terțe, deci nu înțeleg de ce cineva ar vrea să eliminăm astfel de declarații legate de un stat membru al Uniunii Europene. Apoi, tot referitor la documentul de lucru, Unii uh, dintre colegi s-au plâns de faptul că procedura constituțională a fost uh, expediată la aliniatul 3, procesul de uh, promulgare și de adoptare a legii fundamentale, inclusiv consultarea într-un proces democratic s-a făcut prea repede. Deci acest lucru figura în documentul inițial și știm cu toții că acest proces nu s-a bucurat de participarea reprezentanților uh, opoziției din Parlament. Deci, sunt uh, uh, date concrete care au fost dovedite. Eu sigur că uh, sunt gata să uh, discutăm. Se propune și eliminarea a 5-6 uh, pagini din acest raport, ceea ce ar face ca Uh, raportul să fie uh, ciuntit uh, și nu ar mai avea partea, părțile cele mai importante. Deci dezbaterea noastră ar trebui să aibă ca menire să ascultăm poziția colegilor care au uh, înaintat aceste amendamente. Sunt în orice caz la dispoziția dumneavoastră pentru orice clarificare suplimentară necesară. Uh, în ce privește procedura, vom încerca să negociem amendamente de compromis. Uh, eu voi încerca să negociez seturi de amendamente de compromis și să vedem dacă avem într-adevăr o bază de compromis sau nu să zicem că avem 10 amendamente de compromis, să vedem dacă putem să ne ajungem la unul singur și după aia să continuăm cu celelalte amendamente. Dacă nu se poate, atunci vom încerca să votăm aceste amendamente ca amendamente individuale. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, dragi colegi. Mulțumim pentru această prezentare a acestor amendamente. Acum, uh, raportorii din umbră, eu sunt raportor, dar uh, aș dori să dau întâi uh, cuvântul raportorilor din umbră din partea grupurilor politice. Domnul Engel, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Ne apropiem de final. Nu avem doar proiectul de raport, ci și un număr destul de mare de amendamente. Dacă le citim, Uh, oglindesc și continuă să oglindească situația extrem de uh, modalitatea extrem de serioasă și de constructivă pe care majoritatea am avut-o în acest proces, ceea ce nu ascunde, nu poate să ascunde să ascundă uh, diferențele de uh, percepție și de abordare. Uh, acesta va fi miezul uh, negocierilor viitoare. Deocamdată vorbesc doar de uh, dezbateri Uh, cu privire la uh, compromisuri pe marginea amendamentelor. Acum o observație generală, o, vedere de ansamblu. Sigur că voi veni și cu contribuția mea personală. Eu am uh, înaintat o serie de amendamente de suprimare pe care, pe care raportorul le-a menționat și o să vă explic de ce. În primul rând, am ajuns într-o situație în care ne-am dat seama că nu prea mai avem timp uh, pentru a depune raportul și apoi amendamentele. Nu am putut, cum mi-ar fi plăcut de fapt, să uh, citesc 50 de amendamente și să propun o soluție alternativă. Uh, nu discutăm decât un, uh, un uh, raport. Deci am uh, depus aceste amendamente de eliminare pentru a spune că uh, se poate spune așa, uh, am putea și să nu spunem, să vedem însă ce, uh, care sunt posibilitățile pe care ni le oferă tratatele. Iată, uh, de aceea l-am invitat pe raportor să examineze aceste chestiuni. Eu sunt uh, conștient uh, de faptul că o serie dintre uh, aliniate pe care eu am propus să le eliminăm sunt, uh, pentru aceste aliniate există formulări, uh, formulări alternative uh, pe care eu le-aș putea accepta ceea ce înseamnă că nu ar trebui să eliminăm total, complet din text aceste amendamente. Apoi, în legătură cu întrebarea uh, raportorului de ce să elimin ceva care vorbește de la sine. Răspunsul meu e tocmai pentru că vorbește de la sine. Ceea ce înseamnă că s-ar putea ca eu să nu vreau să spun ceva ce alții ar dori ca eu să spun. Dacă ne uităm la elementele constitutive ale unei democrații funcționale și dacă vrei să le incluzi într-o uh, listă, nu e nicio problemă, dar nu cred că uh, dăm, uh, că, că vorbim de un stat membru al Uniunii Europene în care nu s-a spus deocamdată că democrația s-a sfârșit, nu cred că unui astfel de membru ar trebui să îi reamintim la nesfârșit cum funcționează democrația. Și de aceea am propus uh, de această dată și de uh, alte dăți să eliminăm, ceea ce nu înseamnă că nu cred în ce se spune, dar nu cred că uh, are rost să tot repeți astfel de lucruri și să sugerezi că țara sau locul de care vorbim nu mai e o democrație. Aș dori de asemenea să mai vă vorbesc și de dorința grupului meu politic de a se axa pe elemente cruciale și astfel se explică și alte eliminări. Și uh, acest lucru are de face și cu evoluția constantă, uh, există și problema interpretării care persistă. Pentru mine această problemă este foarte importantă. Ceva a fost interpretat, o prevedere a fost interpretată într-un fel de către instituțiile europene, de alte guverne, de observatori individuali și guvernul uh, ungar a avut o proprie interpretare a situației uh, și uh, a explicat felul în care dorește ca aceste prevederi să fie înțelese. Și deci cred că ar trebui să credităm astfel de explicații și să vedem de ce sunt făcute ele, care este scopul lor uh, și așa mai departe. Și de aceea v-aș ruga să vă gândiți la faptul că unele elemente nu ar trebui să fie formulate așa cum sunt. Ehm, încă o dată eh, am explicat de ce unele eliminări au fost propuse, dar să așteptăm și să vedem eh, unde ajungem. Și la această primă rundă de dezbatere aș dori să mă refer acum la eh, rezultatul final al raportului. Știți cu toții că, în calitate de raportor din umbră din, cartea, din partea partidului PP uh, nu încerc, uh, încerc să fiu echidistant, uh, nu încerc să fiu părtinitor. S-ar putea să ajungem într-o situație în care, datorită apartenenței politice, situația să se complice. Dar, cred că e un text pentru care avem ocazia și cu care avem ocazia, și știu că acest lucru le interesează pe raportor și nu doar pe el, uh, avem ocazia să avem o abordare europeană cu privire la Constituția, practica constituțională și uh, legea fundamentală. Și nu doar să stigmatizăm uh, uh, practici uh, pe care până acum le-am analizat. Există aspecte pe care Comisia Europeană s-a implicat, a făcut multe, trebuie să recunoaștem, eu sunt primul care uh, fac acest lucru, Comisia Europeană întotdeauna are dreptate, dar are un rol Comisia și-a îndeplinit acest rol și nu putem pune sub semnul întrebării absolut deloc ce a făcut Comisia. Dar există și evaluarea politică și din acest punct de vedere, eu cred că e de preferat să avem o atitudine în care să facem sugestii și nu să amenințăm, în care să adresăm o invitație și nu să recurgem la forță. Și Până la urmă, scopul nostru ar trebui să fie să folosim această ocazie, această împrejurare în care ne aflăm, uh, datorită acestui raport, să avem o perspectivă europeană pentru uh, situații în care, dincolo de valorile europene și de tratatele europene, nu știm, nu prea știm de ce vorbim. Și dacă reușim acest lucru și dacă reușim să obținem o perspectivă cu adevărat europeană în legătură cu cum ar trebui să arate o Constituție, cum să funcționeze, cum să fie majoritățile și așa mai departe, pentru noi, interesul nostru al tuturor, vom uh, ajunge uh, undeva și aici, mă apropiu de concluzie, s-ar putea să fie vorba despre un raport despre Ungaria și până la urmă e un raport despre Ungaria, dar în multe situații, și de altfel nu sunt uh, puține aceste situații, uh, evidențiem aspecte îngrijorătoare și uh, dacă ne uităm uh, mai îndeaproape la situație, astfel de uh, îngrijorări apar mult mai des decât credem. Și de aceea cred că trebuie să avem această perspectivă europeană și să avem un set de reguli care ar fi mai utile din punctul meu de vedere decât uh, o simplă stigmatizare a unui stat membru am încercat uh, să nu fiu foarte filozofic, dar uh, o astfel de uh, situație îmi deschide apetitul pentru filozofie și pentru a vorbi mult, dar în orice caz sunt la dispoziția dumneavoastră pentru, pentru cooperare. Doamna Sipăl acum. Sorry. Thank you, President. Mulțumesc, domnule președinte. Nu vreau să intru prea mult în amănuntele din amendamente. Colegii au precizat deja anumite aspecte. M-aș concentra asupra unor chestiuni absolut esențiale pe care nu trebuie să le uităm când discutăm amendamentele, eventual amendamentele de compromis și, în general, calea de urmat cu acest raport. Sunt de acord oareși cum cu colegul Engel în sensul că dacă este să vedem drepturile fundamentale și democrația, trebuie să facem o evaluare în toate statele membre și dacă este să facem asta, vom găsi ceva de criticat în fiecare dintre statele noastre membre. De aceea, mi-ar place să avem un fel de tabel de bord cu aceste drepturi fundamentale, care să poată să ne ajute să facem verificările respective. Pe de altă parte, să nu uităm că atunci când vorbim despre Ungaria, nu vorbim numai despre o problemă sau o chestiune care trebuie criticată, ci sunt aici în joc multe decizii de luat și am încercat să contactăm uh, mulți membri din Parlamentul Maghiar. Eu însă de două ori am evocat posibilitatea de a discuta inclusiv cu membrii ai guvernului maghiar, însă discuția totdeauna nu se referă la modificări și la schimbări, ci, din punctul lor de vedere, problema este nu de a îmbunătăți situația, ci ei întotdeauna spun de ce ne criticați acum. De ce acum și nu acum câțiva ani, în 2007? Eu nu pot să spun asta, că n-am fost aici în 2007. Și dacă se adeverește că s-au întâmplat niște lucruri criticabile acum câțiva ani și nimeni n-a spus nimic, asta da, poate să fie reproșat. Însă, astăzi, când problemele sunt identificate, mi se spune că nu putem să criticăm. Și atunci, noi trebuie să spunem, da, putem să criticăm și când vine vorba de tratatul de la Lisabona, nu e vorba numai de un drept, ci chiar de o obligație de a evoca astfel de aspecte. Deci, când vine vorba de situația din Ungaria, da, avem o situație aparte, ar fi bine să evaluăm asta și în celelalte state membre. Pe de altă parte, în ce privește dezbaterea noastră, ar fi bine să vedem ce spun toate părțile. Pentru că în ultimele două săptămâni am văzut ce argumente au fost invocate pentru critică și de fapt uh, nu este adevărat că e vorba de un complot din partea stângii, așa cum s-a evocat pe la Consiliul European. Nu cred că este scopul nostru acela de a marginaliza uh, Ungaria în Uniunea Europeană. Să nu uităm că Ungaria este membru al Uniunii Europene, să nu uităm istoria acestei țări și este foarte bine că Ungaria se află în familia europeană astăzi, dar, pe de altă parte, chiar din cauza asta avem obligația să avem grijă, să evidențiem și lucrurile care merg, care sunt pozitive, pentru că, da, s-au evidențiat multe critici, pe de altă parte, trebuie ca aceste evaluări ale drepturilor să fie efectuate în toate statele membre și, într-adevăr, ar fi bine să luăm o hotărâre care să ne ajute să consolidăm importanța și însemnătatea drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană. Drepturile omului fundamentale, de fapt, nu sunt importante numai în Uniunea Europeană, ci se merge dincolo de acest cadru, pentru că dacă toată lumea e de acord că drepturile fundamentale sunt importante și dacă dorim și alte țări din lume, toate țările, să pună preț pe aceste drepturi fundamentale, atunci, și aici mă opresc, trebuie ca noi în Europeană să ne facem curte, deci uh, curat în propria ogradă, ca să nu fim uh, uh, supuși reproșilor. Deci este vorba de situația din toate statele membre. Domnul președinte, vreau să vă reamintesc că la 12 jumătate trebuie să terminăm sesiunea de dimineață, 12 jumătate cel târziu. Lista de vorbitori se lungește tot mai mult și vă rog frumos aveți grijă cu intervențiile dumneavoastră, pentru că suntem uh, în criză de timp la un moment dat, doamna Wikström. Mulțumesc. O să fiu succint. În primul rând mulțumesc domnului Tavares pentru munca depusă. Știu cât de greu a fost de la început și cât de greu continuă să fie acest dosar. Vreau să vă atrag atenția în acest moment asupra amendamentului ALDE, care cere declanșarea articolului, procedurii de la articolul 171 din tratat statele membre care nu respectă drepturile fundamentale și nici eh, declarația de la Copenhaga. Deci, criteriile de la Copenhaga. Știm bine că aceste criterii sunt respectate în ajunul aderării. Bun, dar în momentul în care țările acestea intră în Uniunea Europeană, nu mai avem instrumente pentru a verifica că aceste criterii, criterii de la Copenhaga sunt respectate. Trebuie să fim foarte atenți Articolul 171 trebuie să fie invocat acum și, din păcate, așa cum s-a spus aici, da, pot să fie și alte cazuri în afară de Ungaria, unde acest articol ar putea fi folosit sau trebuie să fie folosit. Statele membre nu trebuie să nu respecte drepturile fundamentale. Dacă articolul 7.1 nu e folosit acum, dragi colegi, când o să-l folosim? Dați-mi, vă rog frumos, un exemplu de când am putea să-l invocăm. Ia acum ori niciodată. De asemenea, vreau să știu și cum interpretează Comisia amendamentele constituționale, modificările la Constituție, mai bine zis. Trebuie să nu uităm că unul dintre părinții fondatori ai Uniunii Europene spunea că Uniunea Europeană nu a fost creată pentru a proteja drepturile țărilor membre, ci trebuie întotdeauna să protejeze, să apere drepturile cetățenilor acestor țări membre. Și aș vrea să vă mai atrag atenția asupra avizului Comisiei de la Veneția în ceea ce privește această reformă constituțională. E vorba de un document de trei pagini și trebuie să reflectăm la el. Vreau să dau un citat de pe pagina 3 Amendamentul al patrulea perpetuează problema independenței justiției și subminează o revizuire a Constituției independente în Ungaria, punând sub semnul întrebării sistemul constituțional din Ungaria și sistemul de echilibru al puterilor, checks and balances, și de asemenea permite folosirea legislației pentru a perpetua opiniile majorității la putere. Este practic o transformare a Constituției într-un instrument politic al majorității, al guvernului, al statului și abolește diferența dintre o creare Constituției și un act uh, sau mm, crearea, o legislație ordinară, normală. Deci, iată, eu propun că articolul din tratat să fie pe deplin uh, folosit acum. Da, dragi colegi, vă rog să fiți rapizi. Mulțumesc. Meine Coleg, Doamna Ernst, în primul rând doresc să vă transmit scuzele doamnei Vergia, care este raportor din umbră pentru grupul nostru și vreau să vă prezint uh, opinia ei. În primul rând, trebuie să spun cât se poate de clar că susținem acest raport. Cred că este unul dintre cele mai importante rapoarte din proprie inițiativă din acest mandat, din comisia noastră, și cred că trebuie să-i apreciem însemnătatea. De aceea, cred că uh, atunci când discutăm despre verificările de, uh, cu privire la respectarea drepturilor fundamentale în statele membre și dacă e necesar să facă astfel de verificări, trebuie să vă spun că da, într-adevăr, sunt problemele din state membre, nu le vizează doar pe ele și nu e vorba doar de Ungaria, într-adevăr e vorba și de alte state, însă dacă dorim să acționăm cu aceleași unități de măsură pentru toată lumea, trebuie să facem aceste evaluări și să nu lăsăm unele state să facă altceva decât celelalte. După cum a spus doamna Zipăl, avem nevoie de o verificare de bază și nu este deloc de la sine înțeles faptul că o democrație uh, funcțională este neapărat prezentă în toate statele membre. Acum este cazul Ungariei și cred că este necesar să uh, punem în discuție aici anumite lucruri care pot părea de la sine înțelese. Cu privire la amendamentele cele mai importante pentru noi, pe care uh, dorim să îi le recomandăm raportorului, sunt următoarele 25. Atunci când discutăm despre valori comune care stau la baza drepturilor în uh, Uniunea Europeană, cred că trebuie să discutăm și despre cetățenii Uniunii Europene. Stimate Coleg Tavares, vă rog să vă uitați din nou la această formulare. E important să se țină aici cont, să fie respectate toate persoanele, indiferent dacă sunt sau nu sunt cetățenii ai Uniunii Europene, indiferent de religie sau de alte criterii. Și cred că această idee trebuie să fie uh, avută în vedere. Următorul punct este amendamentul 76, care este pentru noi foarte important, pentru că aici dorim să uh, arătăm faptul că procedeele din Parlamentul Ungar, procedurile din Parlamentul Ungar, Ungar au fost încălcate și uh, că Fides și coaliția lor au făcut-o la modul concret și există exemple și cred că este uh, incorrect din punct de vedere democratic. Apoi, încă un punct important, s-a discutat foarte mult despre legea presei, despre emisiuni și amendamentul 95 este foarte important pentru că se referă la cazul Club Radio. Cred că trebuie să se acorde o deosebită atenție acestui post de radio căruia i s-a retras licența. Cred că toată această idee a jucat un rol foarte important în discuții. După aceea vorbim despre procedura de infringement în chestiuni economice și cred că trebuie să ne gândim foarte serios la întregul sistem de valori al Uniunii Europene care a fost încălcat și cred că avem aici o formulare comună la amendamentul 378. În încheiere vreau să vă spun că mi se par foarte bune recomandările făcute Comisiei Europene, raportorul ni le-a prezentat, nu e vorba doar de articolul 7 strict, ci uh, este vorba de respectarea tratatelor și nu este suficient. Avem nevoie de un fundal de anchetă, de monitorizare permanentă și trebuie să fie uh, făcute clare aceste propuneri pe care noi le susținem și sperăm că vor fi realizate în măsura posibilului. Vă mulțumesc. Oh. Mrs. Gall here, but... Doamna Gall, dar aveți grijă cu timpul de vorbire, pentru că dacă fiecare membru vorbește șapte minute, vedeți că depășim timpul și, practic, nu ne mai descurcăm după aceea. Vă rog, nu uitați această problemă cu timpul. O să încerc să fiu succintă, spune doamna Gal. S-a menționat că s-au șters multe alineate. Da, am solicitat această eliminare pentru că e vorba de interpretări. Ați vorbit despre articolul 2, dar noi ne-am uitat peste articolul 2 și am șters doar interpretările aferente articolului 2. De asemenea, am cerut să se șteargă și acele elemente care nu intră în competența acestei comisii, ci țin de Parlamentul Național și n-au fost niciodată discutate aici, de altfel. Și de altfel, ce ar însemna dacă ați intra pe terenul competențelor parlamentelor dumneavoastră naționale respective. Ce ar însemna asta? De asemenea, noi am cerut niște eliminări și la acele paragrafe și articole unde Libe joacă cumva un rol de tribunal, de curte de justiție. Asta este inacceptabil și vreau să subliniez încă o dată că nu puteți să spuneți că e vorba de o încălcare a drepturilor fundamentale, doamnă Wikström, și să vii și să repeți asta până nu vii și dovedești această încălcare a drepturilor fundamentale. Că discutăm uh, generalități. Apoi am adăugat, de fapt am venit cu o serie de multe alte amendamente în care vroiam să arătăm că există niște erori factuale și greșeli care s-au strecurat în raport ca și distorsiuni ale realității și de aceea am propus aceste amendamente, pentru că până la urmă este vorba de interpretări în multe cazuri, despre modul în care poate fi văzută, interpretată uh, un articol, un fragment din Constituție sau o hotărâre judecătorească. Sunt lucruri subiective, pentru că poți să citezi un alt fragment din aceeași hotărâre și să uh, ai uh, un rezultat cu totul și cu totul diferit. Deci, iată elementul subiectivitate. De asemenea, am depus și multe alte amendamente unde am considerat că practici identice în alte state membre nu sunt deloc puse sub semnul întrebării, nu sunt problematice și totuși sunt aduse ca acuzații Ungariei. De exemplu, ce a spus doamna Sipel. Uh, Adică de ce aceste chestiuni nu au fost discutate înainte, de ce nu s-au dus critici mai devreme, mai de mult. Asta arată că e vorba aici de un document cu caracter politic. Și dacă am avea un guvern socialist în Ungaria astăzi și având în vedere că e vorba de practici instituționale Ehm, în cetățenii din anii 90 încoace, deci în aceste condiții nu ar fi niciun fel de critică. Deci, iată, e vorba de un document eh, politic, politicizat, politizat și e vorba aici de un standard dublu. Bun, mă opresc aici. Da. Domnul Weidenhausen, vă rog. Înțeleg că trebuie să mă exprim succint. Am uh, trei aspecte de menționat. Mm, e vorba de respectarea criteriilor de la Copenhaga, atunci când ești membru în Uniunea Europeană, nu se mai verifică dacă se respectă aceste criterii sau nu. Și aș dori acum uh, în, să nu revin la această discuție, dar totuși trebuie să menționez doi factori. În primul rând, factorul de timp. Am discutat în februarie 2012, deci acum aproape, acum mai bine de un an, uh, cu privire la niște lucruri, le-am stabilit și între timp au mai avut loc alte evoluții. Deci înseamnă că este necesar să ajungem la o încheiere și să emitem un aviz, pentru că ă, Poate că dacă n-ar fi avut loc anumite modificări în Ungaria, poate că am fi luat deja o hotărâre în acest sens. În al doilea rând, vin dintr-un stat vecin cu Ungaria și ă, pot să vă spun că și au mai existat uh, situații similare acum câțiva ani, când s-au dat anumite sancțiuni, așa zise sancțiuni, și s-au creat niște situații psihologice aproape psihopatologice, aș spune, și s-a creat un mediu dușmanos. Eu înțeleg, deci, ce se întâmplă, înțeleg mecanismul unei astfel de evoluții psihologice și cred că trebuie să facem tot ce putem ca să ne îndepărtăm de un astfel de rezultat. Deci nu trebuie să se întâmple așa ceva în Ungaria și am senzația că ne concentrăm tot mai mult asupra acestor lucruri și aș mai avea doar două lucruri de spus. La amendamentul colegei Gal s-a spus că și în Austria se dorește să se introducă o lege privind minoritățile, o, să se introducă anumite lucruri în Constituție. Este un aspect pe care mulți din țara mea îl critică și se spune că trebuie să nu ajungem în această situație. Iar discuția noastră ne îndreaptă tocmai către un rezultat pe care de fapt nu ni-l dorim. Reușim să împrăștiem infecția cumva și uh, în ceea ce privește considerentele vreau să vă atrag atenția asupra unui fapt. Am depus un amendament în care spun că tocmai în statele în care uh, există acest prag de două treimi, unde există minorități, uh, și în România și în Ungaria sunt astfel de prevederi în Constituție și uh, trebuie să se înțeleagă că legea constituțională are un rol foarte important. Deci trebuie să încercăm să înțelegem aceste situații și poate astfel evităm ce să se mai repete ce s-a întâmplat până acum. Vreau să vă spun că noi toți, și nu exclud țara mea de aici, toți trebuie să facă obiectul discuției, trebuie să învățăm din ce se întâmplă și să nu excludem un stat din Uniune. Mulțumesc, a fost foarte bine și foarte clar. EPP members, please mind the timing. We're about to... And... Am uh, câțiva membri de la PP care doresc să mai intervină și trebuie să dăm cuvântul și domnului Tavares la sfârșit. Uh, doamna Iaroca, da, în legătură cu niște amendamente de suprimare, sunt uh, niște greșeli de faptă, de fapte la considerentul E, sunt niște greșeli de logică apoi și uh, se face referire la principii fundamentale ale Uniunii și la tratate. De asemenea, la considerentele B, C și E, acolo, în considerente, se vorbește despre niște chestiuni ca și cum nu ar fi făcut parte din Constituția Ungariei și deci sunt niște erori și mai sunt și niște erori juridice pe care am dorit să le eliminăm din text. De exemplu, la alinatul 12, unde se vorbește despre limitarea jurisdicției constituționale referitoare la legile privind bugetul. Acolo se uh, spune că s-ar slăbi uh, garanțiile instituționale și procedurale. Am depus noi amendamente și uh, tocmai la aceste, acestea se referă la alineatele pe care le consideram greșite din punctul de vedere al reflexiei, reflexiei politice sau potențiale de uh, a induce în eroare. Mai sunt alte considerente uh, la BM și BW uh, unde se vorbește despre uh, crime rasiale în Ungaria, faptul că aceste alineate sunt trecute printre evaluarea măsurilor guvernelor, mi se pare inacceptabil. Este uh, o dovadă de intoleranță față de guvernul ungar și uh, l-am rugat pe raportor de mai multe ori de aceea să analizeze noile legi privind interzicerea grupurilor paramilitare de extremă dreaptă sau cele referitoare la holocaust sau uh, pedepsirea discursului uh, plin de ură, care incită la ură. Cred că imaginea din raport este una subiectivă. Ungaria este unică, nu numai pentru că a dus situația minorităților celor mai sărace pe ordinea de zi a Uniunii Europene, ci și pentru că acordă prioritate dosarului romilor în uh, într-un mod cu totul mai puternic decât toate guvernele din Europa. Ungaria este singurul stat în care poți avea acces la fonduri europene și la finanțare publică dacă ai uh, programe de șanse egale. Și să nu mai spunem că Ungaria este singurul stat din Europa în care există un parteneriat juridic clar cu adevărații reprezentanți uh, ai romilor. Deci rezultatele se văd, de aceea am uh, dorit să contrazic părțile din raport care nu sunt bazate pe standarde juridice stabilite și care mi s-au părut arbitrare, care și nesusținute de legislația europeană. Mulțumesc, doamna Iaroca, doamna Matias. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Înainte să mă refer la chestiunile de conținut, o să spun Altceva, poate că nu știți, dar săptămâna viitoare vor fi alegeri europene. Cred că toată lumea se uită la sondaje. Uitați-vă ce se întâmplă cu partidele de extrema dreaptă. Uh, sunt uh, uh, în, creștere în Uniunea Europeană și aș dori să lansez un apel lui Rui să încercăm să ajungem la amendamente de compromise pe acest raport, pentru că nu aș dori ca euroscepticismul să câștige teren și care să se uh, radicalizeze în uh, Ungaria și în Europeană. Mi-amintesc foarte bine ce s-a întâmplat în 2010 îmi amintesc de rezoluția cu privire la romi, nu, con- nu contează ce am scris în ea, dar francezii au avut o atitudine de respingere uh, când uh, au considerat că a, ajunge basta cu Uniunea Europeană care uh, ne spune ce trebuie să facem. Uh, referitor acum la chestiunile legate de raport, am spus Uh, că există standarde duble. Uh, eu uh, vă pot vorbi de situația din Franța. Se procedează la fel în Franța în legătură cu publicitatea politică, schimbarea modului de scrutin. De exemplu, avem alegeri cantonale anul următor. Guvernul vrea să schimbe regulile de organizare a alegerilor Uh, nu îi critic pe socialiști, UMP au făcut la fel, au fost alegeri legislative în urmă cu un an. Cu un an înainte s-a schimbat uh, modalitatea de a organiza alegeri. Nimeni la Libe nu s-a sesizat, nu a denunțat acest lucru. Cu un an înainte de alegeri se uh, schimbă circumscripțiile electorale și nu s-a mirat nimeni. Dar când situația apare în Ungaria, toată lumea se alarmează. În legătură cu publicitatea politică, la fel. Uh, într-adevăr, și uh, colegii au uh, avut intervenții în acest sens, mi se pare că luăm prea mult în colimator Ungaria, poate că nu e atitudinea cea mai înțeleaptă. Cred că intervenția colegului socialist din Austria este extrem de înțeleaptă, plină de bun simț. Nu l-am uh, aplaudat, dar cred că a vorbit pe un ton uh, uh, potrivit. Amintiți-vă ce s-a întâmplat în urmă cu câțiva ani când a sosit Haider în coaliția de guvernământ. Gândiți-vă la ce a trăit poporul austriac pe atunci. Poate că ar trebui să puțin să ne temperăm, să mai luăm din presiunea asupra acestui dosar. În ce privește PP-ul, sigur, doamnă Wikström, vă dați seama că aplicarea articolului 7 pentru noi nu ne Uh, nu se pune, uh, nu, nu se pune uh, în discuție. Vom vota, bineînțeles, împotriva acestei aplicări, majoritatea delegaților. Am fost și eu la plenară, ca majoritatea dintre dumneavoastră, când a luat cuvântul domnul Orban, când a anunțat toate aceste schimbări Uh, dorită de către Parlament și de către Comisie și sper că își va ține promisiunea. În orice caz, eu îi uh, acord uh, credit, sper că își va respecta cuvântul dat. În orice caz, până acum a făcut anumite schimbări, sperăm că va continua în aceeași direcție. Mulțumesc, doamnă Matiu, dar că vă dau cuvântul, dar foarte pe scurt, pentru că nu mai avem timp deloc. Eu sunt raportor din umbră, eu trebuie să iau și eu cuvântul. Foarte pe scurt, domnule președinte, mie mi se pare că această dezbatere e obositoare și mi se pare că ratăm o oportunitate, pur și simplu. Da, sunt cei care spun că e incorrect, că nu am criticat înainte uh, uh, guvernul din Ungaria și din alte țări, cei care spun că uh, au fost reacții negative și în aceste țări și așa mai departe. E adevărat, dar aceasta nu înseamnă că nu ar trebui să discutăm probleme care există, probleme concrete, nu numai probleme concrete, nu numai într-un stat membru al Uniunii Europene, ci chiar în mai multe. Doamna Matiu spune că e păcat că uh, arătăm cu degetul o țară. Aș dori să vă reamintesc că atunci când a început povestea în urmă cu doi ani, chiar eu am sugerat să avem un raport uh, Uh, vorbeam pe atunci despre legea mass media, că ar trebui să avem un raport anual din partea Agenției pentru Drepturi Fundamental pe, pe situația din toate statele membre, tocmai din aceeași cauză pe care o invocați, dar această idee a fost respinsă de PPP. A tratat această ocazie de a extinde uh, accentul de pe o țară pe uh, mai multe am înțeles că această dezbatere, eu constat că nu merge nicăieri și cred că și PP-ul ar trebui să dea dovadă de deschidere. Da, într-adevăr, domnul uh, Weidenhauser, da, uh, există o reacție posibilă și nu sunt austriacă, dar înțeleg uh, psihologia, îmi dau seama ce s-a întâmplat în Austria. Dar dacă înseamnă că nu putem vorbi probleme legate de drepturile fundamentale și de democrație și uh, statul de drept care apar uh, într-un stat membru, atunci mă întreb la ce mai servește Uniunea Europeană. Sigur că e neplăcut, sigur că e dureros. Da, așa e, dar nu am avea această dezbatere despre uh, uh, Grecia care nu respectă subvențiile de stat dacă uh, nu ar fi posibil să vorbim și despre drepturile fundamentale. E dintr-o dată un subiect tabu, e un test pentru Uniunea Europeană. Și încă o observație. Da, e o, o ultimă observație, dar e importantă, domnule președinte. Cred întru totul în integritatea tuturor colegilor, inclusiv a eurodeputaților ungari. E o colegă foarte drăguță chiar lângă mine. Dar, în orice caz, mă supără toate aceste acuzații uh, din partea partidelor de centru stânga, care toate cred într-o coaliție uh, motivată politic. Dacă ne uităm la guvernele uh, din Ungaria, unele au fost și de stânga și nu au, fost, uh, nu au avut un rezultat spectaculos uh, pe marginea drepturilor fundamentale, dar când mi se pune la îndoială integritatea reacționez negativ. Nu am nicio motivație politică, nici eu și nici alți colegi de-ai mei și cred că nu ar trebui să facem astfel de declarații unii despre alții. Doamna Gönț, vă rog, foarte pe scurt, da, într-adevăr, succint. Și eu uh, trebuie să vorbesc repede pentru că dacă nu o să-mi pierd avionul. Uh, Liviei ce spun. Citiți uh, raportul uh, raportului din umbră în legătură cu politicile uh, legate de romi. Cred că peisajul e puțin diferit de ce spuneți dumneavoastră și lui Veronic i-aș mai spune ceva. Problema Uh, nu e că există uh, sentimente sau curente anti-rom sau uh, antisemitiste, ci e o problemă, problema legată de faptul că guvernul duce o astfel de politică, jurnaliști care sunt clar deschis anti-rom sau uh, antisemitici au fost, deco- au fost decorați. A mai fost și o poveste legată de președintele Parlamentului, uh, care de asemenea e implicat Uh, sau are legături strânse cu uh, cineva care face parte din uh, mișcarea antisemitică. De asemenea, includerea în programa școlară a astfel de texte, de, acestea sunt discursurile duble de care vorbim. Avem fațeta europeană și apoi și fațeta pe care guvernul o arată în Ungaria. Domnul Tavares, pentru concluzii, și eu sunt raportor din umbră, eu nu o să fac observații, Dar o să spun două lucruri. Eu înțeleg foarte uh, bine situația raportorilor din umbră pe acest subiect delicat, dar rolul nostru este să încercăm să ajungem la un echilibru între amendamente care, unul, sunt multe, foarte multe, mai mult de 500 și, pe de altă parte, unele sunt și contradictorii, pentru că merg în direcții total uh, diferite. Deci trebuie să ajungem la un echilibru. Apoi trebuie să țin cont și de preocupările grupului uh, meu, eu sunt raportor din umbră, pentru drepturile de vot, uh, sistemul electoral și așa mai departe. Și, de asemenea, în ce privește prerogativele curții, curții constituționale care sunt reduse, tocmai datorită amendamentelor uh, propuse de către majoritatea de guvernământ din Ungaria și mai ales uh, tot ce ține cont de uh, puterea judiciară și transferul de puteri. Acest ultim aspect a fost evidențiat și de Consiliul Europei și, în fine, da, e o realitate. În Uh, Uniunea Europeană, în multe uh, uh, republici constituționale, e nevoie de majoritate calificată pentru a schimba Constituția. Da, e nevoie de două treimi în multe uh, state constituționale, dar când procedezi atât de repede și atât de des, atât de pripit, uh, cu, când uh, îngheți uh, majoritatea pur și simplu pentru a încerca uh, să deschizi tot felul de portițe, uh, Uh, pentru schimbări politice, pentru a impune schimbări politice, atunci, atunci, într-adevăr, uh, problema e că încerci să rescrii sau să reconfigurezi uh, criteriile pe care un stat membru al Uniunii Europene trebuie să le respecte după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. Deci cred că facem ce ne revine, ne facem datoria și s-a spus și în raportul Flasicova-Benova cu privire la drepturile fundamentale din Europeană, când constatăm că se uh, înfăbuiește o schimbare radicală, majoră, constituțională, într-o perioadă de timp atât de scurtă, trebuie să ne asigurăm că dilema de la Copenhaga, criteriilor de la Copenhaga e și abordată. Și asta încercă, încercăm să facem noi aici. Și uh, pentru concluzie, raportorul. Mulțumesc, da, voi încerca să fiu cât mai subțint cu putință. Colegii cred că înțeleg că nu pot să mă refer la toate aspectele care au fost aduse în discuție. Colegului, dragului meu coleg uh, Engel, Engels. Da, am înțeles că Mm, poți să ai o atitudine filozofică sau chiar relativistă față de astfel de aspecte. Încerc și eu să relativizez. Mă întreabă câte unii colegi în ce constă democrația, în ce constă statul de drept. Uh, mi se pare o atitudine puțin cam uh, relativistă pentru uh, o instanță ca Parlamentul. Dar haideți să nu cădem în prăpastia nihilismului, ar fi și mai rău dacă nu recunoaștem lucruri care sunt evidente pentru noi, respectiv că ă, de, valorile democratice, drepturile fundamentale, statul de drept reprezintă temelia Uniunii Europene, atunci putem accepta orice fel de interpretare a, a democrației, a valorilor democratice a statului de drept. Și deci nu uh, suntem, ă, devenim doar relativiști, ci și nihiliști. Și am spus acest lucru și în amendamente. Sigur că înțeleg Uh, poziția colegilor precum doamna Gal, care încearcă să scoată subiectivismul din acest raport. Și am făcut și eu acest lucru în uh, amendamentele la propriul meu raport și uh, în amendamentele de compromis voi încerca să eliminăm uh, orice parte subiectivă. Dar mm, sunt colegul Frank Engels a spus că există amendamente foarte subiective, folosesc acechive puternice, precum uh, catastrofice, dar doar când e vorba de alte guverne. Asta e problema. De asemenea, uh, dublele standarde, această politică, riscă să fie aplicată. Unii au menționat și situația din Austria. În Austria, nu s-a pus în aplicare niciun fel de lege. Asta a fost înainte de tratatul de la Lisabona. Înainte de a avea o nouă arhitectură uh, în domeniul drepturilor fundamentale care este radical schimbată, pentru că a schimbat uh, situația drepturilor fundamentale, așa cum a spus și doamna Gal, Gal în raportul său din 2010. Însă, totuși, reacțiile au fost foarte puternice, dacă vă amintiți. Acum avem legi uh, uh, avem uh, mai mult de 500 de astfel de legi, 49 de legi fundamentale și doamne Iaroca, cu privire la uh, uh considerentele A, B și AC, ce spunem noi la AB e că legea fundamentală din Ungaria a adoptat 49 de legi organice. E uh, o realitate. Uh, uh, uh, într-adevăr, în unele state membre um, există mai multe legi organice, da, e corect. Dar nu atâtea au fost adoptate într-un an și jumătate, 49 de legi organice. Majoritatea dintre ele fără participarea sau implicarea reprezentanților opoziției. Asta nu spunem, dar am spus doar că au fost adoptate 49 de lege organice. Dacă vrem să eliminăm o realitate uh, factuală, atunci nu mai avem nimic, nu mai bazăm pe nimic. La fel și în legătură cu considerentul E. El nu face decât să citeze articolul 6 din uh, tratatul cu privire la Uniunea Europeană se uh, citează și tradițiile constituționale ale statelor membre și apartenența la Convenția Europeană a Drepturilor Omului. E unul dintre criteriile de la Copenhaga și e unul dintre pilonii uh, bazei juridice în europeană. Doamna Wikstrom a uh, citat articolul 7, a spus că ar trebui să invocăm acest articol și uh, a mai menționat și Comisia de la Uh, uh, Veneția. Aștept versiunea oficială. Noi nu avem decât o versiune publicată în, uh, în presă, în ziare. Eu, în orice caz, acolo credem mult mai departe decât ce spun eu în raportul meu, pentru că se vorbește despre un atac asupra sistemului constituțional eu uh, intenționat las, las acest lucru în uh, afara raportului, în orice caz uh, în afara versiunii oficiale, dar e adevărat că există acest raport și, într-adevăr, raportorul are misiunea să nu se pripească. Haideți să nu ne grăbim cu articolul 7. Am mai, s-au mai menționat alte măsuri, mai ales colegii de la PP, de exemplu, o monitorizare permanentă. Eu nu sunt adesea de acord cu doamna cancelar Merkel, dar de această dată sunt de acord, e o uh, temă adevărată, pentru că uh, vom putea constata dacă uh, drepturile fundamentale și statul de drept sunt respectate. Recent doamna Merkel a spus că ea este pentru măsuri tranzitorii de monitorizare a uh, situației statului de drept și a drepturilor fundamentale în statele membre și asta cerem și de la Comisie și mă apropiu de concluzie. În urma uh, scrisorii uh, miniștrilor din Germania, Danemarca, țările de jos și în Austria, Austria, care au cerut Comisiei să vină cu o propunere uh, a unei ordini de zi, articolul 2. Deci, uh, sistemul care ar trebui să fie uh, pus în aplicare că se constată că nu se respectă articolul 2. Și un răspuns final, doamnei Maciu. Da, e adevărat că în alte state membre pot uh, să se facă schimbări în sistemul electoral cu un an înainte alegerilor. E de regretat și ar trebui să analizăm aceste situații când avem tabele de uh, corelare pe care le propune doamna Reding. Dar nu avem un alt exemplu de schimbare a legii, legii electorale, a sistemului judiciar, a legii privind uh, mass media, precum uh, cea din Ungaria și dacă Uh, și mai, mai există și amendamentul 4 uh, care ne aduce înapoi, ne face să regresăm, de exemplu, uh, trimiterea cazurilor de la un tribunal la altul, Uh, sunt lucruri care țin de legea fundamentală și aici aș dori să vă trimit la noua lege cu privire la securitatea națională. Așteptăm traducerea pentru că încă o dată uh, creează preocupări legate de uh, separarea vieții private și puterilor. Deci încă o dată mulțumesc pentru amendamente, pentru dezbatere și abia aștept să discutăm amendamentele de compromis. Mulțumim domnului raportor, mulțumim participanților la dezbatere, urmărim situația în continuare și vom uh, continua să ne ocupăm de acest uh, dosar extrem de important și vom avea o reuniune extraordinară a Comisiei Libe săptămâna viitoare de la Strasburg, în 10 iunie, la ora 7. Vom vota pachetul Schengen și uh, pachetul de azil și doamna comisar Malmström ne va vorbi despre Rusia. Mulțumesc, ne vedem luni.